locurile. Allora, rispetto, colleghi, colleghi. Dragi colegi, vă rog frumos, un pic de liniște să reluăm ședința, vă rog frumos. Articolul 191 din regulamentul nostru spune că pentru nominalizări, prin aplicarea articolului 1.15, votul trebuie să aibă loc cu scrutin secret. Biroul președintelui a făcut o propunere de a avea un vot uh, cu scrutin secret uh, prin vot introdus în urnă, deci pe hârtie însă regulamentul nu spune asta efectiv și atunci Parlamentul în plenară este suveran. Iată ce propunere a fost supusă votului, i a înregistrat majoritatea celor prezenți aici și iată modul în care avem procedura din această seară. Și asta vă spun, nu înfrânge articolul 191 din regulament care spune efectiv că votul trebuie să aibă loc uh, ca și vot secret. Așadar, reluăm ședința și avem așadar al treilea tur de scrutin acum pe care uh, îl vom efectua prin votare electronică. Dragi colegi, vă rog să introduceți cartelele de vot în consolele dumneavoastră și să facem un vot de probă ca să vedem dacă sistemul funcționează, având în vedere că este prima ședința Parlamentului nostru și astfel avem o probă cu cinci cântăreți. Haideți să vedem cum ar putea să arate un astfel de vot de probă. Cinci cântăreți, numele lor vă vor fi date și puteți, cu urmărind săgeata, să faceți alegerea dumneavoastră. Deci, să selecționați candidatul preferat apăsând pe uh, spațiul albastru din josul ecranului dumneavoastră. Vă rog frumos să faceți liniște. Vă puteți folosi de tastatura pe care o aveți la dispoziție tactilă în partea dreaptă a, consil, a consolei. Se aprinde o lumină albastră, apare un asterix. Pentru a respecta caracterul secret al uh, scrutinului, se deplasează uh, această uh, săgeată și se elimina riscul pe măsură ce apăsați. Putem, deci, să facem o probă, un vot de probă cu aceste cinci nume de cântăreți propuse și deschid astfel acest vot de probă acum. Deschis. Hanno votato tutti? Dacă a votat toată lumea? Am închis votul. Haideți să vedem rezultatele. Vediamo quale cantante è risultato. Să vedem cine a câștigat uh, dintre cântăreți uh, votul dumneavoastră. Iată. Bene, sono tutti nomi, nomi famosi. Da, cu toții sunt faimoși, sunt cunoscuți. Bun, sistemul nostru funcționează. Este clar. Și acum trecem la adevăratul vot. Il vostro schermo apparirà veți avea pe ecrane numele celor trei candidați care vor apărea. Puteți să puneți uh, săgeata unde trebuie. Pe ecran am deschis votul. Hanno votato tutti? Dacă toată lumea a votat? Vă întreb dacă toată lumea a votat. Toată lumea a votat? Facciamo la gentilezza anche di aspettare Haideți, dragă coleg, vă așteptăm și pe dumneavoastră să votați. Acum întreb dacă toată lumea a votat. Din nou. Bun, declar votul închis. 411 votanți, deputați, voturi nule, 61, voturi exprimate 350. <clears throat> Domnul Castaldo este ales 248 de voturi. A obținut domnul Krasnodebski 85 de voturi, iar doamna Bizotto 17 voturi. Felicitări! Așadar, domnului Castaldo. Acum, pentru chestori, alegerii acestora, dragi colegi, <clears throat> pentru alegerea chestorilor, propun să fixez uh, termenul pentru prezentarea candidaturilor în această seară la orele 22. În această seară, așadar, candidaturile trebuie să fie transmise secretarului general adjunct la biroul R001101 biroul Open Space al președinței, a președinției din uh, Luis Weiss. Mâine avem uh, și reluăm ședința noastră, mâine pe 4 iulie la ora 9 dimineața, de la 9 la 11.30. Ordinea de zi a fost publicată, este prezentă pe internet, pe site-ul Parlamentului. Astfel, ședința se suspendă și vă mulțumesc pentru cooperare. Ah.